colleagues, ladies and gentlemen, uh, next point. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, următorul nostru punct de pe ordinea de zi. În primul rând, vă rog să luați loc, deoarece începem cu votarea. Îmi pare rău că am întârziat cu 15 minute. A fost ultima reuniune a coordonatorilor înainte de Crăciun. Am dorit să acoperim cât mai multe aspecte în acest an care se sfârșește. Acum vom începe cu votarea electronică. Dragi prieteni, vă rog să faceți liniște, dragi prieteni. Este o votare foarte importantă și foarte scurtă. Punerea în aplicare a inițiativei prima în conformitate cu articolul 185 din tratat. Ce avem noi aici? Va fi un vot electronic. Vom discuta adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. Întrebarea mea este dacă sunteți de acord cu această întrebare cu solicitare de răspuns oral, așa cum este ea prezentată în propunere, am deschis votul. Has everybody voted? A votat toată lumea? Încă nu? E în regulă? S-a închis votul. Sprijin unanim. 48 pentru 1 împotrivă. Un rezultat excelent. Se adoptă această întrebare cu solicitare de răspuns oral. Vă mulțumesc. Vă rog să înlăturați cardul acum, să faceți acest lucru cât mai repede. Toată lumea și-a scos cardul. Și acum să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Foarte important, punctul numărul 10. Este vorba de al doilea dialog structurat între Parlamentul European și Comisia Europeană. Avem uh, de data aceasta un schimb de opinii cu domnul Carlos Moedas. Am avut o întâlnire și acum câteva săptămâni la audiere. A fost prima noastră întâlnire oficială cu dumnealui. Acum o avem pe a doua. Este vorba de o întâlnire obișnuită Domnule comisar, vom avea multe astfel de întâlniri în um, timpul mandatului dumneavoastră. Sunteți comisar pentru cercetare, știință și inovare. Este vorba de un domeniu foarte important pentru Uniunea Europeană. Dorim să facem un schimb de opinii în cadrul acestui dialog structurat cu Comisia Europeană, în așa fel încât să Vedem care sunt prioritățile dumneavoastră pentru lunile care urmează, mai ales pentru 2015. Ar fi foarte interesant, interesant să vedem care sunt detaliile din perspectiva cercetării din noul plan de investiții al lui Juncker. 315 miliarde de euro. Știm că la început ar însemna să luăm niște bani de la Orizont 2020 și este important pentru noi să știm dacă acești bani vor fi realocați Orizont 2020, poate chiar mai mulți bani. Am primit de la început 2 miliarde de euro la început și la sfârșit am avut mult mai mulți bani și acest lucru a fost foarte profitabil pentru Orizont 2020. Deci, iată o întrebare generală. Bineînțeles, vor mai fi și alte întrebări din uh, sală. Avem uh, aproximativ o oră pentru discuția noastră. Domnule comisar, vă urez bun venit la Parlamentul European încă o dată și aș dori să faceți o scurtă introducere. Aveți cuvântul. Domnule președinte, domnule profesor Buzek, stimați uh, membri, doamnelor și domnilor, sunt foarte mulțumit că sunt din nou prezent aici astăzi. Credeam că este prima mea vizită oficială, dar domnul profesor m-a corectat, este a doua vizită. Țin minte prima oară când am venit la această comisie doar acum două luni, după cum știți. Mm, mi-ați acordat uh, încrederea dumneavoastră pentru postul de comisar. În afirmațiile mele de atunci am spus că doresc să vin cât mai des aici și să dialoghez cu dumneavoastră într-o manieră formală, dar și informală. Acum aș dori să vă vorbesc despre ceea ce intenționăm să facem. După cum știți, suntem pe post doar de o lună, dar am fost foarte ocupați în această lună. Unul dintre motivele acestei comisii parlamentare, acestei comisii europene, este să obținem rezultate și acest lucru am încercat să-l facem în prima noastră lună. După cum știți, în noul colegiu de comisari există o nouă filozofie. Transparența este extrem de importantă, de asemenea noul buget, um, analiza anuală de creștere și așa mai departe. Apoi, în, carita, în calitate de comisar care participă la mai multe grupuri uh, directare pentru creștere și locuri de muncă, pentru mai bună, uh, mai bună reglementare, am avut oportunitatea de a vizita patru state membre, Lituania, Italia, Portugalia și Germania, de asemenea, am fost în Africa de Sud. Acolo am văzut cum s-a lansat proiectul ECDPT2 și atunci am văzut practic unde merg banii contribuabililor. Aceștia merg înspre proiecte care salvează viața multor oameni. În ceea ce privește Orizont 2020, veți ține minte că prima mea inițiativă a fost vis-a-vis -vis de Ebola. Cu programul Horizon, Horizon 2020 am avut un proiect prin care am putut dona uh, milioane de, milioane de euro în așa fel încât să încurajăm studiile în vederea obținerii unui vaccin pentru Ebola. După această întâlnire mă voi duce înapoi la Berlemo și voi dezvălui și voi dezvălui noul tabel de bord pentru cercetare, prin care vom arăta că în Europa încă se investește în cercetare și dezvoltare în sectorul privat și în prezentarea mea veți vedea că firma Volkswagen este investitorul de top din lume în uh, acest sens. Dar să începem cu noul plan de investiții. Ați avut uh, oportunitatea de a reacționa la anunțul făcut săptămâna trecută, făcut de către domnul președinte Juncker, domnul vicepreședinte Katainen și președintele Băncii Europene de Investiții. Aici Comisia și Banca Europeană de Investiții dorește să ofere un stimulent pentru creștere. Avem nevoie de, suntem într-o perioadă în care avem nevoie de investiții, pe de-o parte, reforme structurale, pe de altă parte, și responsabilitate fiscală, de asemenea. Este un triunghi, practic, din care lipsea un colț. Planul de investiții, practic, completează acest triunghi de care are nevoie Europa ca să uh, revină. Au fost mai multe prezentări făcute pe această temă, însă eu am să urmez sugestia domnului profesor Buzek și am să mă refer la aspectele uh, care țin de cercetare și de știință. Cum va afecta acest program de investiții domeniul acesta de interes? Am să răspund câteva întrebări înainte ca acestea să fie puse, deoarece cred că sunt uh, corecte și, și eu mă gândesc la ele. Deja am să vă dau câteva răspunsuri, în așa fel încât să-mi puteți pune alte întrebări ulterior și să ne ducem la bun sfârșit conversația. Prima întrebare la care m-am gândit când, alături de președintele Katainen, am uh, făcut un prim studiu asupra planului de investiții este următoarea. De ce ar trebui să contribuie programul Orizont 2020 la fondul de investiții? Sper că nu trebuie să vă conving că este nevoie. Înțelegem cu toții la ora actuală în Europa că rolul uh, științei, dezvoltării și inovării este crucial pentru creștere și pentru crearea de locuri de muncă. Horizon, Horizon 2020 trebuie să contribuie la fondul de investiții. Orice plan de investiții are nevoie de cercetare, dezvoltare și inovare. Pentru noi a fost foarte important acest lucru. este o idee foarte importantă pentru Europa. A fost fundamental necesar ca Orizont 2020 să facă parte din acest plan, deoarece îl uh, completează și îl consolidează. O a doua întrebare la care m-am gândit este următoarea. Vom fi acum în situația în care Orizont 2020 va face concurența acestui plan de investiții? Eu am încercat să mă asigur și cred că a fost clar din prezentarea făcută de domnul președinte Katainen. Nu, nu este vorba de concurență. Cele două nu vor fi în, concurență, în competiție. Au obiective similare, creștere, competitivitate, crearea de locuri de muncă, însă ele sunt de fapt diferite, sunt complementare. Are sens ca cele două să fie conectate, în așa fel încât să avem o putere de uh, atac mai mare. Însă trebuie să fim realiști. Voi fi întotdeauna foarte sincer cu dumneavoastră pe anumite chestiuni și anume te... următoarele. Întrebarea evidentă. Cum poate Orizont 2020 să contribuie la planul de investiții în timp ce dumneavoastră mă întrebați cum uh, rămâne cu lipsurile de plăți și așa mai departe. Trebuie să vă spun care sunt gândurile mele vis-a-vis -vis de aceste lucruri. Trebuie să facem o diviziune a acestor probleme în două sau trei categorii. În primul rând avem perioada 2013-2014 și cred că Comisia a plătit toate uh, facturile primite de la statele membre în termenele, acord, în termenele corecte. Știți că a trebuit să facem acest lucru. A trebuit să reducem prefinanțările. Au fost câteva amânări, bineînțeles, însă plățile se fac. Acesta este un mesaj important pentru dumneavoastră astăzi. Apoi, pentru 2015, am să revin la ceea ce am spus în cadrul audierii mă opun oricărui fel de tăieri, indiferent de cantitatea acestora. Atunci de doamna vicepreședinte Georgeva, am ajuns la concluzia că ea este foarte, că ea este de acord cu opinia mea. În proiectul revizuit de buget pentru 2015 veți vedea că ea s-a asigurat că rubricile 1A și 1B sunt finanțate adecvat în așa fel încât să fie coerente cu planul de investiții. Pe acest punct am nevoie de ajutorul dumneavoastră, deoarece am într-adevăr nevoie de ajutorul Parlamentului în cadrul acestor negocieri cu Consiliul. Nu doar în calitate de membrii Parlamentului European am nevoie de dumneavoastră, ci și în calitate de reprezentanți uh, care să, care să explice lucrul acesta guvernelor statelor din care proveniți. Apoi ajungem la alocarea acestor 2,7 miliarde din uh, Orizont 2020 către uh, planul de investiții. În primul rând, trebuie să înțelegem că este vorba de un proiect pe parcursul a trei ani. Banii vor fi folosiți în cadrul unui fond de garanție care acoperă operarea de trei ani. În, prima, în primul an este extrem de probabil că nu va fi nevoie de plăți uh, uh, de bani, deoarece se prognozează noi împrumuturi și se semnează noi împrumuturi. Va fi o oarecare întârziere Așadar, în ceea ce privește uh, fondurile efectiv uh, disponibile, lucrurile stau bine. Păi mai survine o întrebare. Cum vom aborda Orizont 2020? Cum vom vedea de unde vin banii? Nu am un răspuns final pentru dumneavoastră. Încerc, încă lucrăm la aceste aspecte, dar doresc să văd care sunt opiniile dumneavoastră aici și să văd ce credeți. Eu unul cred că sunt mai multe scenarii posibile și trebuie să le analizăm pe toate, dar întotdeauna trebuie să ne gândim care este obiectivul acestor 2,7 miliarde. Este el cercetare fundamentală? Nu. Este el întruchipat în uh, proiecte mai riscante în, uh, în știință? Da. E bine, trebuie să analizăm situația și aștept să văd care sunt opiniile dumneavoastră. Apoi mai sunt câteva aspecte pe care le voi aborda în cadrul sesiunii de întrebări, însă vreau să mă refer acum la Consiliul pentru Consiliul Concurenței. Câteva aspecte care țin de acest lucru. Va fi o dezbatere privind politica pentru știință și, și în societate. Acest lucru va fi, va fi prezent în declarația de la Roma. Apoi, uh, mai avem și alte priorități pentru anul 2015, spațiul european al cercetării. Apoi, concluziile, concluziile în ceea ce privește creșterea reînnoită. Aici sunt de opinie că trebuie să creștem eficiența investițiilor în așa fel încât să obținem cât mai mult de pe urma fiecărui euro investit. Apoi, Apoi, în ceea ce privește prima, mă bucur că am fost aici când uh, ați votat în unanimitate să fiți de acord. Voi uh, fi întrebat acest lucru ulterior. Eu vă sugerez, domnule președinte, că acum să dăm uh, cuvântul membrilor pentru întrebări. First of all, um... Mulțumim, domnule comisar. Dăm mai întâi de toate cuvântul coordonatorilor noștri și înlocuitorilor lor. Mai întâi de toate, domnul Eller. Două minute doar, avem o listă lungă de vorbitor. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult. Nici unul dintre comisarii cu care m-am întâlnit uh, nu a dat dovadă de a atâta dorință de a colabora cu noi, precum dumneavoastră. În ceea ce privește programul de investiții, nu vreau uh, neapărat să contest uh, Um, acordul care s-a ajuns, la care s-a ajuns cu Parlamentul. Nu pot însă să mă abțin să nu întreb de ce neapărat din orizont 2020 s-au luat cele 2,7 miliarde. Ok, sunt de acord ca și acest program să ofere niște bani, dar uh, pe de altă parte există și alte programe care pot fi împovărate la fel ca și orizont 2020. Dar în orice caz, dacă dăm banii aceștia, cum ne puteți asigura că în programul de investiții uh, se va pune accentul necesar pe cercetare și uh, știință. Asta în primul rând. Uh, în al doilea rând, 2,7 miliarde, 1,3 miliarde scăderi propuse de către Consiliu pentru anul 2015. De asemenea, 8,7 miliarde credite de angajament pentru programul cadru 7, e bine, dacă facem toată această uh, Uh, toată această aritmetică simplă pe care o știți uh, foarte bine, ne dăm seama că până la urmă, orizont 2020, în cazul în care toate vor fi uh, făcute așa cum s-au decis, va scădea sau avea, va avea un buget scăzut cu 25%. Ei, de ce neapărat orizont 2020 să fie împovărat în felul acesta? Uh, ne puteți asigura că aceste scăderi sunt într-adevăr raționale. De asemenea, vreau să vă întreb uh, cum anume se va realiza legătura între Orizont 2020 și uh, planurile și fondurile structurale. Care este colaborarea dumneavoastră cu DG Regio? Mulțumim foarte mult, doamna Ruiz, din partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că programul acesta de investiții anunțat de președintele Juncker este o veste bună. Cu siguranță, încrederea în acest program de investiții va crește și mai mult pe viitor, um, dar lipsește aici o linie strategică clară, bine, exceptând ligii, liniile strategice cu privire la telecom, telecomunicații, transport, etc. Am avea nevoie și de alte linii directoare în domeniul sănătății, uh, etc. Dar bine, haideți să revenim la oile noastre acum. Orizont 2020. Ne întrebați uh, care este părerea noastră cu privire la acest uh, subiect. Să nu uităm că Orizont 2020 are o linie cât se poate de clară, să nu vorbește aici despre finanțare de risc, 8 uh, miliarde de euro, uh, Uh, acum, uh, iată, să vin cu noi propuneri, propuneri de, de ciuntire a bugetului acestui orizont 2020, care oricum este foarte împovărat. Mi se pare că mergem sau acționăm așa foarte, foarte dur pentru împotriva programului Orizont 2020 și lucrul acesta ne cam îngrijorează. Uh, Uh, dacă ne-ați putea oferi mai multe detalii, poate că ne-am mai liniști și, de asemenea, mediul uh, cercetătorilor s-ar mai uh, liniști. Domnul președinte, între, întrerupte, întrerupe, haideți să vorbim și despre infrastructură, spune doamna Ruiz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, voi vorbi în limba mea. Uh, spune domnul Grobacic. Cic. Uh, bun venit în fața noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate pe care ne-o dați la avea un schimb de opinii cu dumneavoastră. Bineînțeles, detaliile sunt foarte importante. Uh, e important să discutăm de unde anume luăm banii pentru punerea în aplicare a acestor proiecte. Uh, Spuneați că e important ca creșterea, dezvoltarea, locurile de muncă, etc. să rămână elemente cheie. Dar, bineînțeles, lucrul acesta nu se poate întâmpla fără acțiuni care să vină în sprijinul conceptului dumneavoastră. Atunci când vine vorba de energie, diversificare, energie ieftină, investiții bine, investiții în acele surse care nu au fost exploatate până în momentul de față. Se încearcă renunțarea completă la anumite surse de energie, precum cărbunele. E bine, eu cred că toate aceste subiecte merită a fi discutate, dată fiind importanța lor. Uh, E vorba de mm, probleme pe care trebuie să le discutăm astăzi. Dacă vrem surse stabile de energie, atunci cum putem să le obținem fără diversificare? De asemenea, piața muncii este foarte delicată în momentul de față. Vreau să vă pun o întrebare legată de cercetarea în domeniul energiei. Care sunt domeniile în care veți uh, promova dezvoltarea de tehnici moderne de extragere a energiei, spre exemplu din uh, cărbune, gaze de șist sau alte surse care nu au fost exploatate până în momentul de față care va fi cota energiilor regenerabile în mixul energetic. Mulțumim, domnul De Bacăr, în numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, și comentariile mele merg uh, cam în aceeași uh, direcție. Comunitatea științifică a devenit îngrijorată în momentul în care a aflat că mm, o parte din bugetul Orizont 2020 va fi folosit ca buget de plecare pentru programul de investiție al domnului Juncker. Uh, și acum întrebarea mea este foarte simplă. Știm cu toții că se dorește atragerea de investiții private în programul, în acest fond de investiții al uh, domnului Juncker. Dar pentru a atrage investiții private, atunci și proiectele finanțate sau propuse trebuie să fie interesante. Uh, da, bine, uh, orizontul, Orizont 2020 uh, sprijină de fapt proiecte de cercetare care ar putea să genereze randament doar pe termen lung, dacă vor genera randament. Asta în primul rând. În al doilea rând, avem o strategie europeană a uh, excelenței în anumite domenii în care considerăm că Uniunea Europeană trebuie să fie lider. Uh, vedem uh, cu uh, planul Juncker o renaționalizare a acestei strategii, pentru că statele membre vor veni cu propriile lor uh, proiecte. Și Flandra, spre exemplu, are proiecte propuse deja în valoare de 25 de miliarde de, de, de euro și cu siguranță statele mari vor veni cu uh, propuneri și mai uh, mari. Deci, vreau să vă întreb, cum ne vom asigura că strategia de cercetare va rămâne și pe viitor una europeană și cum vom putea astfel uh, sau în acest, uh, în acest context să le permitem și IMM-urilor să lucreze cu cele mai bune instituții, institute de cercetare din Europa și din afară. Mulțumim în numele versiilor domnul Turmes. Mulțumesc mult! Verzii sprijină planul Juncker dar avem uh, rețineri în ceea ce privește folosirea bugetului Orizont 2020 pentru acest plan de investiții. Antevorbitorii mei au spus clar că cercetarea nu este neapărat un domeniu care generează imediat randament. Prin urmare, s-ar putea că uh, proiectele de cercetare să nu fie cele mai interesante pentru investitorii privați. Eu cred că uh, Uh, trebuie să spunem nu și să propunem uh, luarea acestor fonduri din alte surse, precum fondurile structurale. Spre exemplu, fondurile structurale ne dorim să fie folosite pentru uh, creșterea eficienței energetice, dar nu prin subvenții, sub formă de subvenții, ci prin alte instrumente. Deci, eu consider că trebuie să spunem împreună nu în încercării acesteia de extragere a fondurilor din orizont 2020. 2020. Fondurile structurale cred că ar trebui să fie mai degrabă folosite ca și garanție pentru acest uh, plan, plan de investiții și, de asemenea, naționalizarea strategiei de cercetare, nu, clar. În al doilea rând, am discutat despre asta și ieri cu domnul Caniete, ne-am dorit ca cercetarea să servească continuității industriei europene. Cele mai mari investiții și cele mai importante investiții de viitor uh, sunt cele în energia regenerabilă, eoliană, solară, spre exemplu. Dar în ceea ce privește energia solară, ce se întâmplă în momentul de față? Suntem în continuare lideri mondiali, dar chinezii, în planul lor național, spun că în China 80% dintre dintre uh, uh, dintre firmele care produc uh, Uh, panouri fotovoltaice trebuie să fie uh, sau vor fi uh, subvenționate. Cam același lucru îl va face și Statele Unite ale Americii. Deci, iată, trebuie să contracarăm cumva aceste încercări ale partenerilor internaționali și să investim în continuare în energia fotovoltaică sau în panourile fotovoltaice. Doamna Capăl, în numele neafiliaților. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Uh, se dorește, iată, folosirea bugetului uh, alocat Orizont 2020 pentru noul program de investiții. Eu cred că trebuie să veniți cu propuneri și măsuri cât se poate de rapid pentru a contracara aceste demersuri. Domnul Eller spunea că ar trebui să luăm mai degrabă fonduri de la fondurile structurale și, spre exemplu, din uh, Fondul pentru Agricultură pentru a constitui baza de plecare pentru acest program de investiții. Vreau să vă întreb ce măsuri veți lua dumneavoastră pentru ca Orizont 2020 să nu fie golit de fonduri în favoarea acestui uh, program de investiții. Și în al doilea rând, dați-mi voie să vă spun că sunt neliniștită de faptul că, iată, în ultimii 15 ani din programele de cercetare s-au uh, din programele de cercetare, tot mai multe fonduri uh, nu au mai ajuns în sectorul privat. În uh, programul cadru 4 uh, ajungeau 43% dintre fondurile alocate în mediul privat, în, cadrul, în programul cadru 5 doar 23%. Ei bine, vreau să vă întreb ce veți face pentru ca aceste fonduri să ajungă într-adevăr la uh, Uh, la IMM-uri, la companiile private, care reprezintă, practic, uh, potențialul de inovare al Uniunii Europene. Mulțumim! Urme, vă dau uh, cuvântul, domnule comisar, pentru a răspunde la aceste întrebări care v-au fost adresate și la comentariile care au fost făcute. I want to respect the <laughs> Um, thank you very much. Vă mulțumesc. Am notat uh, întrebările, dar în primul rând vreau să vă spun că mă bucur foarte mult că um, cu toții sunteți îngrijorați și pe bună dreptate, pentru că sunt lucruri care trebuie discutate. O să încep, uh, dar nu o iau în ordinea precisă întrebările. Domnul Deba, care a vorbit despre efectul de pârghie și tipul de proiecte vizate, cred că ar fi bine să încep cu acest aspect. Pentru mine, ca și comisar, un lucru foarte important pe care l-am luat în considerare când am discutat planul de investiții este să ne asigurăm că aceste investiții duc la creștere economică. Și dacă e creștere, atunci e vorba de educație, cercetare și inovare. Aceasta să fie legătură. Și în text am și spus că împreună cu echipa mea speram că împreună, deci cu toții, cu Katainen, ca să spunem așa, obiectivele fondului este acelea, sunt acelea de a susține investiții strategice, citez, iar din text în educație, cercetare și inovare. Deci, domnul vicepreședinte Catainer este cât se poate de conștient de acest aspect. Tot colegiul de comisari este foarte atent la acest aspect. Dar dacă dorim să schimbăm paradigma, să transformăm economia europeană într-o economie mai uh, uh Uh, productivă, inclusiv din punctul de vedere al proiectelor selecționate, trebuie să avem niște linii orientative foarte clare ca toate investițiile făcute să ducă la câștiguri uh, productive, efectiv. Bineînțeles că e mai ușor de spus decât de făcut și uh, sunt sigur că mă veți sprijini, ați spus asta. În sensul următor, ca la următorii pași, la următoarele discuții de la Consiliu, să fim foarte atenți la aceste guidelines, aceste linii orientative pentru investiții pentru fondul de investiții. Acesta va fi instrumentul care ne va asigura că banii sunt folosiți pentru uh, proiecte de cercetare, inovare, economie digitală, educație. Asta era prima observație, ca și reacție la cele spuse domnul De Bacher. Apoi, s-a mai pus o întrebare de către domnul Grobarcic, mă scuzați pentru pronunție, spune domnul Moedas, Ați uh, vorbit despre energie și ce facem cu energia în raport cu cercetarea. Cred că din perspectiva Comisiei și ultimelor decizii uh, este foarte clar că ne concentrăm și avem ca și prioritate economie cu emisii reduse de dioxid de carbon și energii regenerabile. Deci o mare parte din cercetarea noastră trebuie exact pe asta să se concentreze, pe regenerabile și pe emisii scăzute. Acesta este viitorul. Însă încă un lucru pe care l-am spus și la audierea mea. Este foarte important, dar din perspectiva portofoliului meu, ca noi să fim cumva uh, gardienii acestui univers al cercetării care să ne dea uh, instrumentele la dispoziție pentru a uh, cerceta, dar și pentru a informa mai bine populația cu privire la aceste priorități. Deci, eu vreau să continuăm să investim foarte mult Uh, în cercetarea privitoare la diferitele pericole și provocări din viitor, dar mi-ar place ca în prima linie să se găsească cercetătorii științifici, ei să ne furnizeze informații așa cum trebuie. În ce privește întrebarea domnului Turmes, dânsul a întrebat în legătură cu energiile regenerabile, dar văd că Claude este, nu mai este la locul său. Și deci vreau să-i răspund domnului Turmes în legătură cu energiile regenerabile. Într-adevăr, este una dintre priorități, asta este foarte clar, priorități din, 2020, din orizont 2020 și vreau să vă spun că, într-adevăr, ne vom întâlni în curând pe acest subiect și știți bine, vreau să știu care sunt prioritățile pe care ni le expuneți în agenda mea de lucru tot așa e vorba de priorități și avem și obiectivele și țintele obligatorii pe 2030, mult de muncă și în acest sens uh, să știți că vă voi consulta în continuare, vă voi da mai multe amănunte în legătură cu planurile comisiei, pentru că pot să vă spun că nu am toate detaliile legate de ce se va face pe uh, acest subiect al regenerabilelor. Acum aș trece la următoarea întrebare care mi s-a pus uh, de către domnul Heller, care mi se pare că mi-a pus o întrebare așa pe șleau și bine a făcut. El a spus uh, ceva care ne dă de gândit și asta este foarte bine. Și anume, cum să ne asigurăm că acești bani chiar se vor folosi pentru cercetare, inovare și educație. Trebuie să fim siguri de acest lucru. Sperăm că Parlamentul ne va sprijini și că se vor examina cu atenție liniile directoare care uh, spun foarte clar ce bani sunt dați pentru aceste capitole. De câte ori mă întâlnesc cu catainen pe culoare la comisie, îl trag de mânică și spun nu uita, nu uita fondurile pentru cercetare și inovare. Și domnul Heller a mai vorbit despre acele sume 2,7, 2,1 Cred că aici avem mai multe aspecte, dar bine, le putem lua și împreună. Pe de o parte să nu uităm că 2,7 e vorba de o sumă pe 3 ani și e vorba de o garanție care nu va avea efecte de lichiditate imediat, dar cred că și asta uh, o putem uh, dezbate împreună, dar și împreună cu Consiliul, iar domnul Heller tot așa, pe bună dreptate, s-a referit la fondurile structurale și la alte fonduri. Cu Corina Crețu, colega mea, lucrăm împreună, astfel încât să facem ceva care nu va fi ușor de făcut, deoarece am fost obișnuiți să lucrăm uh, fiecare în colțul său, cumva, deci vertical, uh, de atâta vreme, dar acum trebuie să ne punem mintea la contribuție împreună cu uh, fondurile structurale, deci cu DG Regio, pentru a potența aceste aspecte legate de cercetare și uh, inovare. Uh, vor fi luate niște decizii în acest sens, vă voi informa, pentru a vă arăta că putem și trebuie să lucrăm împreună între DG-urile noastre pentru că avem 100 de miliarde în orizont 2020 pentru inovare cercetare, de fapt de acolo pot fi luați niște bani, dar trebuie să fim curajoți, curaj, curajoși pentru că avem fiecare portofoliile noastre la comisie. Și atunci și pentru mine și pentru Corina Crețu lucrurile sunt clare. Dorim să uh, Eh, lucrăm împreună, dar eh, trebuie să știm cum să abordăm acest lucru, acest lucru comun. Doamna Cabeson Ruiz mă întreabă lucruri legate de finanțe, de finanțare și mi-a tras atenția asupra instrumentelor financiare, acele 2,1 miliarde de care s-a mai vorbit aici și m-a întrebat ce fel de proiecte vor figura pe lista respectivă. Și de asemenea, mi-a tras atenția asupra faptului că statele membre trebuie să trimită proiecte reale, realiste, cu impact asupra viitorului și nu orice fel de proiecte, numai așa ca să ia banii. Uh, am luat notă de aceste remarci și să știți că aceste observații mă vor ajuta să continui să uh, lucrez pe diferitele dosare și voi încerca să văd care sectoare au mai multă nevoie decât altele de acești bani. Nu va fi simplu. Sper că nu am uitat și cred că am terminat, spune domnul comisar. Vă mulțumesc foarte mult. Avem o listă de vorbitori foarte lungă. Să știți că acum am să și închid lista, chiar acum. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți de acord. 1 minut 30 maxim, vă rog frumos. Doamna del Castillo Vera. Da, haideți, un minut și jumătate și să nu pierd timpul. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că dumneavoastră dovediți o mare voință de a progresa și cunoașteți bine dosarele, ceea ce e foarte bine. Însă cred că undeva s-a făcut o greșeală și anume că creșterea economică și crearea de locuri de muncă au fost legate direct uh, de investiții și nu de cercetare și inovare neapărat. Deci nu acesta a fost punctul de plecare care a fost luat în considerare pentru a putea Constituie acest fond. Cred că a fost undeva o greșeală de logică. Cred că, iată, premiza este cumva greșită. Nu s-a plecat de unde trebuie în constituirea acestui fond. Deci cred că ar trebui ca din start să se știe clar unde se duc banii, la ce capitole și să se știe din capul locului Câți bani vor merge la cercetare și inovare? Și vreau să vă spun că nu e vorba doar de banii propriu-zis, adică de fondul care va fi destinat, ci de a căuta noi surse în continuare. Pentru 2020, Orizont 2020, eu cred că trebuie să câștigăm, adică să obținem mai mult aici pentru cercetare, pur și simplu. Domnul Buzek intervine fără microfon, nu-l auzim. Doamnă Toia, mulțumesc foarte mult, domnule comisar, îmi place foarte mult atitudinea dumneavoastră aici în fața Parlamentului. Sunteți sincer, sunteți concret și foarte voluntar, foarte bine, mă bucur. Acum, fondurile de cercetare și fondurile de la DG Regii, să știți că trebuie să faceți tot ce e posibil, străduiți-vă pentru că este vorba de o decizie politică și obliga statele membre și regiunile să folosească banii bine, să le chipsuiască. Dacă nu faceți dumneavoastră această presiune, nu o va face nimeni și trebuie neapărat să faceți asta într-un mod consecvent. Apoi, în ceea ce privește Orizont 2020 și banii pe 2015, asta este una, însă trebuie să ne situăm dincolo de aceste date. O reflexie pentru viitor. Înțelegeți și dumneavoastră, înțelegem și noi care sunt uh, prioritățile după aceste date. Este foarte clar că uh, ce ni se propune acum cu Orizont 2020 ni se pare uh, puțin o trădare. Este controversat. Deci să știți că dacă se vor face reduceri, nu, se va, nu va însemna că nu vom găsi alte resurse. Trebuie neapărat să găsim alte resurse. Trebuie ca cei șapte miliarde care ni s-au luat să se ducă înapoi la cercetare și să existe acest uh, lucru foarte clar, iar Katainen trebuie să știe acest lucru, iar noi vom reaminti la rândul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Un uh, uh, discurs rapid, dar cu foarte multe, multe întrebări și elemente. Domnul Henkel, vicepreședinte. Mal herzlichen Dank. Vreau să mulțumesc, domnule Moedas, pentru vizita făcută deja în Germania. Uh, prezența dumneavoastră la Leibniz ne-a încântat pe toți. Acum, în ceea ce privește la temele puse în discuție astăzi, printre altele de domnul Eller, dați-mi voie să vă atrag atenția asupra faptului că uh, nu are sens uh, să ne plângem noi uh, uh, domnului comisar că, iată, bugetul pentru Orizont 2020 este scăzut cu 25%. Eu cred că trebuie să ne asigurăm în grupurile noastre că fondurile, nu doar cele de la cercetare sunt scăzute, ci și la agricultură, etc., pentru că altfel nu mergem înainte. Domnule comisar, îmi fac griji cu privire la procesul uh, de follow-up de la Bologna. pentru că mi se pare că acesta diluează cu mult deciziile luate cu privire la tinerii cercetători. Știți prea bine că organizația de cercetători, organizațiile de cercetători, institutele de cercetare din cadrul uh, universităților din uh, Germania, Franța, Italia, etc., s-au uh, plâns deja de ceea ce se întâmplă și vă rog frumos să vă asigurați că această diluare nu se transformă în realitate. Mulțumesc. Nu, vă rog, doamna Creu. Ehm, vă mulțumesc foarte mult. Trei întrebări. Cercetarea în programul de investiții mi se pare foarte importantă. Însă, domnule comisar, vreau să vă întreb care sunt criteriile pe care doriți să le introduceți dumneavoastră în liniile directoare. Asta pentru a ști despre ce putem vorbi. În al doilea rând, întregul program de investiții se bazează pe ideea de pârghie de 1 la 7 care este ideea dumneavoastră cu privire la caracterul de sau cu privire la probabilitatea ca acest efect de pâr- pârghie să se uh, materializeze și în domeniul cercetării. În al treilea rând, sunt membru și al Comisiei Regii și ieri am întrebat uh, Comisia dacă există posibilitatea de uh, corelare a cercetării cu fondurile structurale și dacă există principii în acest sens. Ei bine, nu. Deocamdată nu s-a venit cu niciun fel de idee și vreau să vă întreb cum anume vă gândiți dumneavoastră că împreună cu uh, Comisarul pentru uh, Dezvoltare Regională veți putea într-adevăr să co vă coordonați mai bine pornind de la regulile de procedură. Dumneavoastră dumneavoastră ne spuneți asta, da, vă înțeleg, dar mă întreb în ce măsură, în realitate, această coordonare poate să se realizeze. Mulțumesc. Uh, and, uh, Mr. Zorinio. Mulțumesc, urmează domnul Zorinio. Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnule comisar, pe care îl salut, bineînțeles, în uh, limba sa maternă. Uh, limba noastră maternă. Mă bucur foarte mult că ne face propuneri cum că nu ar trebui ca în orizont 2020 să se poată fi făcute reduceri. Nu suntem de acord. Foarte bine. Iar evaluarea finală care va fi dată trebuie să fie una pur calitativă și nu cantitativă. Fondurile Orizont 2020 care vor fi într-adevăr cu efect multiplicator E bine, dacă vor fi propuse în cadrul fondului lui Juncker, ele vor trebui să fie evaluate cu multă atenție calitativ, adică vor atinge ele obiectivele sau nu. Asta e foarte important. Domnule comisar, nu e nimic oficial, însă am citit ceva într o într-o revistă de specialitate care știe ce spune, cum că la ora actuală 40 de miliarde de proiecte, sau în valoare de 40 de miliarde de proiecte, au fost deja propuse de către Germania, Croația, Franța, Italia, Irlanda și multe alte țări, așa ca intenții. O serie întreagă de țări au făcut propuneri. Franța 24 de miliarde de investiții pentru a crea un nou sistem de informatizare în școli. Ca copiii să aibă calculatoare la, în școli. Aș vrea să vă întreb uh, ce se întâmplă cu aceste propuneri. Ce înseamnă toate aceste cereri? Cum ajung ele la comisie și cum le veți da curs? Dumneavoastră sunteți deputați, deputat, eu sunt deputat din Portugal, dumneavoastră sunteți comisar și cum se face că Portugalia n-a propus nimic până acum? Vă mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult pozval všetky. Am invitat toate societățile inovatoare din uh, regiunea mea la o întâlnire și am întrebat, uh, le-am întrebat care sunt barierele cu care se confruntă. E bine, am înțeles, am auzit uh, niște plângeri, nu știu, monumentale. Spre exemplu, un prototip uh, creat nu poate fi scutit în niciun fel de taxe uh, Uh, noi încercăm la nivel uh, național să îmbunătățim uh, situația, să eliminăm barierele, dar cred că mai degrabă o decizie și, o, și măsuri concertate la nivel european ar fi necesare în acest sens, pentru că doar așa am putea ajunge să obținem rezultatele obținute de SUA în ultima perioadă. Next speaker, Madame Ernst. Doamna Ernst. Okay. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Să văd cum să încep. Dacă e să fim sinceri, trebuie să recunoaștem că programul de investiție a domnului Juncker e cam șubred. S-a vorbit despre buget, un buget care de fapt nu exista de la bun început și care acum uh, se încearcă a fi constituit uh, așa luându-se puțin puțin de peste tot. Uh, Orizont 2020 va trebui să fie sacrificat. Dacă venim cu propunerea legată de fondurile structurale, cu siguranță discuțiile vor fi și mai aprinse și nimeni nu o să fie de acord ca vreo parte din bugetul fondurilor structurale să fie alocată planului de investiții. Dumneavoastră spuneați că planul de investiții și Orizont 2020 ar fi complementare. Ei bine, vreau să vă rog să ne oferiți detalii practice cu privire la acest caracter de complementaritate. Asta în primul rând. În al doilea rând, eu cred că în domeniul acesta al cercetării și uh, inovării trebuie să facem uh, pași mai uh, hotărâți, în special în direcția energiilor regenerabile. Acestea sunt esențiale în momentul de față. Dacă nu reușim să ne impunem uh, pe piața mondială și să ne dăm seama și trebuie să recunoaștem că în momentul de față suntem oarecum marginalizați, ei bine, dacă nu reușim să ne impunem, atunci nu doar China ne va lua în, înainte, ci și ceilalți. Iar în acest context dramatic, scăderile bugetare nu ne pot încuraja. Madam, for your remarks and uh, colleague. Mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru observațiile dumneavoastră și acum îi dau cuvântul colegului Carinț. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Aș dori să mă refer la o întrebare anterioară abordată de mai mulți colegi sub mai multe forme. Eu am să încerc să o simplific. Nu știu dacă chiar ați răspuns, dar chiar încerc să înțeleg. Planul Juncker cere investiții foarte mari, noi, în Europa. Știm că este de fapt o realocare a anumitor fonduri bugetare europene, drept garanție, care ar uh, declanșa așadar procesul acesta în cadrul sectorului privat. Înțeleg. Dar o problemă mare este că o mare parte din acești bani vin din programul Orizont 2020, care este pentru cercetare fundamentală. Însă aceste programe vor avea nevoie de o, de o metodă prin care să facă profit. Astfel, altfel, de ce ar investi cineva în ceva ce nu aduce profit? Și atunci, apoi ce se întâmplă în situația Însă avem și o altă situație. Se fac investițiile, se fac investițiile și se dau banii, dar nu are loc cercetare. Cum stau lucrurile aici? Nu înțeleg. Poate dacă primiți răspunsul în scris, va fi și mai simplu de înțeles. Bun. Cam atât în ceea ce privește întrebările pentru ziua de astăzi. Honorable members, thank you very much. Onorați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebările dumneavoastră. Dacă îmi permiteți, am să încep în portugheză pentru conaționalul meu. Domnule Zoriniu, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. V-ați referit la câteva aspecte foarte importante în intervenția dumneavoastră și ele trebuie luate în considerare atunci când analizăm obiectivele pe care le avem. Trebuie să analizăm și rezultatul nostru, rezultatele pe care le dorim de la aceste proiecte. Într-adevăr, am primit liste și liste de proiecte de anumite țări, însă aceste proiecte, bineînțeles, trebuie să fie analizate din punctul de vedere al uh, din punct de vedere care vor avea mai mult sens De aceea trebuie să avem o listă foarte strânsă a acestor uh, proiecte. Țările vor prezenta diverse proiecte, însă va fi nevoie de foarte multă muncă pentru a transforma aceste liste în, în uh, proiecte și să ne asigurăm că proiectele sunt uh, coerente cu obiectivele și cu liniile directoare. Este foarte important ca statele membre și aici uh, membrii au un rol foarte important de jucat în statele membre. Deci statele membre trebuie să ia în considerare cât de important este ca proiectele pe care le propun sunt proiecte pentru tehnologie, pentru know-how, pentru productivitate, pentru țările lor. Dacă trimit tot aceleași proiecte ca în trecut, în acest caz, nu o vom avea un efect multiplicativ pe care îl sperăm. Sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră în comentariile dumneavoastră. Apoi altă întrebare la care s-au referit colegi cum ar fi doamna Crel, s-au referit la efectul multiplicativ, de asemenea domnul Carins. Aș dori să abordez această întrebare din punctul de vedere al eficienței pe piață. Când vorbim de acest multiplicator de 15, nu vorbim despre un singur număr. Vorbim despre două numere diferite aici. Un multiplicator de 3 pentru toate lucrurile care țin de împrumuturi și finanțare și un multiplicator de 5 care ar reprezenta sectorul privat. Așadar, multiplicatorul apare ca un număr mare, dar este compus din două elemente. Să ne închipuim că avem un proiect în care contribuția publică este de 1 euro. Cred că sectorul de piață analizează acest domeniu, apoi sectorul privat va spune, aici este interesant, peste acel 1 euro pe care îl contribuți dumneavoastră, eu mai pun încă 5. Îi voi pune încă 5 de capital. Și de aceea vorbim despre 5 înmulțit cu 3, adică 15 multiplicatorul. Îmi pare rău dacă detalii sunt prea tehnice, dar în mod normal când oamenii vorbesc despre acest multiplicator de 15, ei se gândesc la 15 multiplicator pentru împrumuturi, pentru datorie, dar aici avem un mix între capital și credit. Experiența noastră în acest domeniu este foarte bună. În uh, instrumentul de risk sharing avem un miliard de la Uniunea Europeană, un miliard de la Banca Europeană de Investiții și apoi se poate ajunge până la 13 miliarde în împrumuturi. Am, am avut aceeași experiență și la pachetul de investiții pentru inovare, unde am avut 8 miliarde bani publici. Apoi cred că patru de la statele membre, sper că nu mă înșel, și am avut și capital privat. Îmi pare rău dacă detaliile sunt prea uh, tehnice, dar a fost important să vă explic acest lucru. Multiplicatorul întotdeauna poate să fie criticat, însă am vrut să vă explic în termeni tehnici. Văd că domnul Carins vrea să facă observație. Domnul Carins explicația dumneavoastră financiară are sens, dar eu vă întreb de ce ar veni acești bani privați sub formă de capital pe un proiect care nu va avea venituri. De ce ar face ei așa ceva? Odată ce fac acest lucru, înțeleg cum funcționează sistemul, dar ce ar motiva să investească într-un proiect care nu uh, aduce venituri? Îmi pare foarte rău, spune domnul Moedas. Este prima mea dată aici. Domnul președinte, dacă alți colegi doresc să uh, vorbească cu domnul Moedas, uh, discuția este deschisă. Îmi pare rău, domnule președinte, dar uh, expresia domnului Carinț era foarte sugestivă și vreau să-mi pună în întrebare. Dați-mi voi să vă mai explic un pic raționamentul meu. Dacă dorim ca acest plan de investiții să funcționeze, atunci întrebarea la atunci răspunsul la întrebarea dumneavoastră este că este util pentru noi ca, aceste, ca acest plan de investiții să se bazeze pe domeniul nostru, nu pe alte domenii. Pentru că sectorul privat nu va merge în alte sectoare. Mesajul dumneavoastră a fost foarte important. Apoi, în ceea ce privește întrebarea doamnei Toia, mi-ați pus o întrebare importantă. Ați spus că fondurile de cer- pentru cercetare și fondurile structurale. Bine, cum putem uh, să obținem ceea ce ne dorim aici? Aveți dreptate, este o chestiune de voință politică, dar și o chestiune de a crea stimulentele necesare de la bază către vârf, în, în cadrul tuturor serviciilor. Facem acest lucru chiar acum. Avem o echipă în cabinetul meu și în cabinetul doamnei comisar Crețu, în care pregătim acest lucru, pregătim un document în acest sens. Cum putem face acest lucru să fie realitate? Sper că a fost clar și sper că în curând vă voi putea prezenta un raport în acest sens. Apoi domnul Henkel mi-a pus o întrebare cu privire la Bolonia. Am să revin cu răspunsul deoarece nu am un răspuns um, foarte clar. Este o chestiune interguvernamentală, după, câte, după cum știți. Contribuția sectorului cercetării în Europa, în acest sens, va fi de ajutor dacă reușim să o facem. Îmi pare rău că răspunsul meu nu este foarte precis, dar sper să pot reveni cu unul mai precis ulterior. Apoi, întrebări din partea doamnei Ernst, din partea domnului Manca, care se refereau la cum putem reduce barierele. Unul dintre punctele importante ale planului de investiții este că nu este vorba doar de investiții, ci despre cum se pot crea condițiile necesare pentru a reduce barierele din calea afacerilor. Întrebările dumneavoastră sunt corecte. Într-adevăr, uneori spun că poți investi toți banii din lume în cercetare, dezvoltare și inovație, însă dacă țările nu de, dispun de flexibilitatea necesară, dacă piața este prea rigidă, atunci avem o problemă. Deci companiile încă se confruntă cu bariere și dacă acest lucru este adevărat, atunci ele nu investesc. Sunt absolut de acord cu aspectul menționat de dumneavoastră. Cred că acestea au fost întrebările. Sper că dacă nu v-am răspuns la vreo întrebare importantă, Uh, vă rog să-mi trimiteți uh, un e-mail și am să vă răspund mai cu precizie. Dragi colegi, dacă mai aveți întrebări, puteți să le adresați. Încă o chestiune pentru doamna Castilio. trebuie să ne concentrăm uh, foarte mult pentru că acest lucru să devină realitate. Și dorim ca acest plan, ca, ca acest plan să crească capacitatea programului Orizont 2020. Nu, nu mă opun acestui lucru și aș spune că am să militez pentru acest lucru de fapt. Mulțumesc, domnule comisar, pentru, prima noastră, pentru primul nostru schimb de opinii foarte aprofundat. Și audierea noastră a fost un schimb de opinii foarte aprofundat. Acesta a fost al doilea și vă mulțumesc pentru răspunsurile dumneavoastră. Felicitări! Stimați colegi, dați-mi voie să vă spun că următorul punct de pe ordinea noastră de zi, punctul cu numărul 11, înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă, schemei Uniunea Europeană de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră și de modificare a directivei. Raportor pentru aviz Antonio Tajani. Acest punct se amână pentru ora 4 după masa. Sesiunea de după masă, așadar, va începe la ora 3 cu planificare, cu oportunități de creștere ecologică pentru IMM-uri. Dragi colegi, vă rog să așteptați. Așteptați un moment. Vom începe la ora 3 oportunități de creștere ecologică pentru imm Apoi, la ora 4, raportul Tajani. Iar la ora 5 vom avea o prezentare din partea secretarului general, planificare pentru Cartea Internațională a Energiei 2015. Și atât vom avea de discutat astăzi. Iar acum, o pauză de masă foarte lungă.